Ladies and gentlemen, dear friends. Doamnelor și domnilor, vă rog uh, să vă ocupați uh, locurile, pentru că trebuie totuși să ne continuăm lucrurile. Bine ați venit cu toții. Vreau să mulțumesc uh, tuturor conferențiarilor care au fost invitați și care au răspuns invitației noastre. Contribuțiile dumneavoastră sunt uh, importante în mai bună înțelegere a uh, strategiilor care stau la baza acestei chestiuni foarte uh, complexe. Vom avea două paneluri, una care va trata în termen general Uh, modificările climatice și uh, un, un uh, panel care se va ocupa în primul rând de negaționiștii, ceea care neagă modificările climatice. Momentul acest astfel ales pentru această audiere este cât se poate de actual în contextul în care suntem confruntați cu atâtea Um, uh, impacte, uh, rezultate, efecte ale modificărilor climatice. Uh, food and Water a, a adunat uh, numeroase semnături pentru uh, a lupta împotriva uh, celor care poluează și care um, prin acțiunile lor dăunează climei. Uh, de asemenea, uh, au fost uh, adunate uh, semnături în cadrul unei petiții privind o mare companie petrolieră care neagă și dezinformează în legătură cu modificările climatice. Ace- această petiție a fost adresată Comisiei Envi. Petiționarul mai întâi va primi cuvântul dar eh, la începutul celui al doilea panel. Deocamdată, într-un prim grup de luări de cuvânt, eh, dau cuvântul doamnei eh, Adina Vălean, președinta Comisiei MV, pentru niște remarci introductive. Welcome and the floor is yours. Thank you very much, uh, colleague Chaki. Um... Mulțumesc frumos, domnule coleg Chaki, dragi colegi, um, dragi colegi deputați, uh, doamnelor și domnilor invitat să mă alătur colegului meu, domnului Ceachi, în mulțumirile pe care vi le-a adresat pentru faptul că ați venit să ne împărtășiți din expertiza dumneavoastră pe acest subiect atât de important și de actualitate. Aștept cu nerăbdare gândurile dumneavoastră. Lupta uh, împotriva modificărilor climatice uh, este una din activitățile centrale ale, și preocupările principale ale Comisiei uh, ENVI Um, și uh, aceia care neagă astfel de uh, modificări climatice, uh, practic se opun activității noastre. Sigur că trebuie ca lupta împotriva modificărilor climatice să se bazeze pe evidențe științifice și tocmai de aceea, în, în colaborare cu Comisia PETI, organizăm această audiere pentru un schimb de informații și de opinii pe acest subiect uh, uh, nu foarte bine cunoscut. După cum bine știți, ExxonMobil, care a fost menționat în petiție, petiția care a generat până la urmă această audiere, ExxonMobil a fost invitată să participe, dar uh, nu a fost în măsură să o facă datorită unor, unui proces în curs de desfășurare în Statele Unite. Exxon Mobil a dat un document explicativ vis-a-vis -vis de conținutul petiției care a fost transmis Comisiei Envi pentru o transparență maximă. Avem mai mulți vorbitori invitați pentru programul nostru de azi. Vor primi fiecare posibilitatea ca în timp de 15 minute să-și, să-și explice, să-și expună punctul de vedere Vom avea două secțiuni uh, uh, și în urma fiecarei secțiuni uh, va exista și un timp pentru o scurtă dezbatere cu membrii. Mai întâi o prezentare, o secțiune generală privind stadiul actual al a ceea ce numim negaționismul în materie de modificări climatice. Mai întâi, un vorbitor din partea Universității de la Louvain apoi domnul Alexander Carios, uh, uh, director general al Delphi, care ne va oferi o uh, vedere de ansamblu asupra negaționismului în modificările climatice, așa cum se manifestă în politică. Domnule profesor, aveți cuvântul timp de 15 minute. Yes, thank you very much. I'm here. Yeah. Thank you very much, Madam President, for this uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru uh, șansa pe care mi-o dați pentru a prezenta subiectul. Um, știu că veți vorbi și despre aspecte specifice, mai întâi însă vreau să vă dau uh, opinia unui expert uh, pe modificări climatice cu activitate, cu activitate de peste 40 de ani în domeniu și fost vicepreședinte al IPCC. Mai întâi o notă privind terminologia pe care o folosim. Și atunci, uh, și uh, eu voi folosi um, uh, în loc de negaționiști, voi folosi termenul de um, agenți de derutare, confusers, climate confusers în limba engleză și din respect pentru victimele Holocaustului um, care uh, suferă de pe urma negaționismului Holocaustului. Bun. Mai întâi să uh, reluăm uh, câteva date generale. Este evoluția temperaturii globale din 1850 încoace. Iată care este realitatea. Suntem foarte aproape de limita de 1,5 grade Celsius, încălzire globală. din când în când uh, uh, se găsesc informații legătură, de, în legătură cu ultima perioadă. Această diagramă, după cum vedeți, oprește în 2011-2012, uh, unde pare că nu crește foarte mult pentru această perioadă tempera, temperatura medie. Numai că este o opinie uh, foarte uh, părtinitoare, pentru că uh, există analize pentru perioade similare, ca lungime, ca întindere, care, care arată și trenduri opuse de răcire a temperaturii, dar, dar um, aceste, aceste activiști, agenți uh, de derutare în materie de modificări climatice, tocmai uh, de asta se folosesc, de prezentarea segmentară a realității. Iată și spirala evoluției um, concentrației dioxidului uh, carbon din 1850 încoace. Um, și creșterea păturii de CO2 înseamnă implicit și o izolare a atmosferei, ceea ce accelerează și mai mult încălzirea globală. Iată uh, care este evoluția acestei concentrații de uh, dioxid de carbon în ultima, ultimii 10.000 de ani și o explozie până acum, în ultima perioadă, a acestei concentrații. Este o, este o concentrație cu aproape 50% mai mare decât în era preindustrială. Uh, acest tabel publicat în 1975 într-o, într-un uh, studiu științific arată că uh, uh, cercetător, cercetătorul care a murit apropo, apropo acum cu câteva săptămâni în urmă a prevăzut o concentrație de 403 părți pe milion CO2 în anul 75, iar în ce privește term, te, creșterea temperaturii, uh, a proiectat o creștere cu, a prevăzut o creștere de 1,1%. 1,1 uh, grade Celsius, unde ne aflăm de altfel și acum. Deci această proiecție a existat încă din 1975. De ce? Pentru că folosim atmosfera ca un fel de uh, uh, uh, pătură de adunat uh, gunoiul pentru toate gazele cu efect de seră, uh, ceea ce face ca această pătură să devină tot mai groasă, tot mai densă. Eh, tocmai de aceea trebuie să ne reducem emisiile cât mai aproape de zero pentru a reduce creșterea în grosime a acestui strat izolator. IPCC-ul, și imediat vă voi spune câteva cuvinte despre această organizație, a analizat relația dintre această creștere a concentrației eh, CO2-ului și alte, altor gaze cu efect de seră încercând să uh, uh, modeleze uh, evoluția, utilizând fie factor pur natural, curba în albastru, fie utilizând factori determinați natural și antropogeni, linia roșie, adică scenarii pesimiste și optimiste. Și Astfel s-a arătat cu, o, cu un grad de confidență din ce în ce mai mare cât de mare este legătura între influențele antropogene și cele naturale. IPCC a fost creată tocmai pentru a evidenția că ceea ce este documentat în literatura științifică este corect nu doar în legătură cu științele care se ocupă de climă, ci și pentru a găsi soluții uh, de reducerea impactului asupra modificărilor climatice. Vreau să evidențiez câteva elemente cheie din activitatea uh, IPCC-ului, grupul de lucru 1. În raportul său arată că uh, emisiile antropogene cresc foarte mult concentrația gazelor cu efect de seră în atmosferă a calcul, IPCC a calculat uh, cu un mare grad de uh, uh, fiabilitate că uh, uh, ceea ce a fost, uh, ceea ce este prevăzut să crească cu 3%, până, 3 grade Celsius până în 2001, 2100, va crește probabil undeva între 2 și 5 grade. Multe specii vor, vor fi extinte și Îmi cer scuze, doamnă președinte, da, mi se atrage atenția că vorbesc ceva mai rapid. Da. Îmi cer scuze, nu? Nu, îmi cer scuze pentru faptul că uh, uh, am încurcat niște slide-uri. Mă rog, uh, oricum uh, n-am vrut să vă prezint acest uh, raport, dar într-adevăr cifrele din, raport, din primul raport sunt în continuare valide. Întrebarea este de ce nu s-a dat ascultare rezultatelor primului raport. Mesajele cheie de la ultimul raport IPCC mesajele, mesajele cheie sunt că um, influența omului asupra climei este clară și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră va crește și probabilitatea unor, unui impact irreversibil și sever asupra ecosistemelor. Umanitatea însă are mijloacele de a limita modificările climatice și de a crea un uh, viitor durabil acești climate confusers, cum îi numim, totuși au uh, rămas foarte activi și argumentația lor evoluează odată cu cercetările noastre. Se concentrează de asemenea mai mult pe soluții decât pe impactul negativ al modificărilor climatice. Îmi place foarte mult și această, această caricatură eh, în care vorbitorul din imagine eh, repetă aceleași mesaje în 2019 eh, ca și în 1990. Și pentru că nimeni nu-l ascultă, în 2019 mai, mai lovește microfonul să vadă dacă funcționează, dacă e ascultat. Ehm, sigur că ehm, înainte de negocierile pe marginea protocolului de la Kyoto în 97, situația s-a eh, întețit eh, între eh, politicieni și mediul științific. Un climatolog din Statele Unite a venit în Belgia la vremea respectivă și ne-a spus așa că acumularea netă de uh, CO2 în atmosferă nu este încă bine înțeleasă și de aceea nu avem motive să ne așteptăm că uh, uh, va continua trendul între acumularea de CO2 și îngroșarea păturii de gaze cu efect de seră. Că, contrar credințelor și convingerilor noastre și ale IPCC-ului, uh, încălzirea globală nu se petrece și, va, și a fost doar de 0,5 grade Celsius în ultimii 140 de ani, ceea ce uh, face parte dintr-un ciclu mai mare de, uh, mai mare de fluctuații generale. Și că um, modelările, modelările știm că de fapt nu sunt atât de fiale și, fiabile și că nu sunt în măsură să proiecteze viitorul și că va fi nevoie de un efort susținut și de cercetări multiple pentru a îmbunătăți situația. Ei bine, acest climatolog a fost doctorul Flannery, care este un consilier al Exxon Research and Engineering, care are și un doctorat în astrofizică a vorbit uh, delegație, s-a adresat de delegației belgiene înainte de, ca aceasta să pornească spre negocierile din Kyoto în 1997. Um, ziua următoare, dr. Flannery a, a, a avut un discurs similar uh, și la o școală uh, în Ghent, în fața unor uh, elevi în științe naturale, în fața unor profesori de științe naturale. De ce uh, raportul IPCC a, a, a uh, apărut atât de târziu, uh, trezind conștientizarea, gradul de conștientizare în materie? Vedeți aici un facsimil transmis de Exxon administrației Bush senior. Titlul, titlul acestui memo a fost Echipa Bush pentru negocierile IPCC și una din întrebările din, eh, din acel fax era poate fi Watson eh, înlocuit acum la cererea Statelor eh, Unite? Doctorul Watson în consecință nu a fost reales la, în funcția sa. Există multe astfel de note informative care au fost circulate de către companiile din domeniul petrolului um, și care au ajuns în funcție în birourile politice de mare decizie. Statele Unite, atât de îngrijorate de uh, modificările climatice uh, cheltuie aproape un miliard de dolari pentru uh, a sădi dubii în legătură cu tocmai această modificare climatică. Uh, acești, uh, acești agenți ai uh, îndoielii evidențiază incertitudinile din articolele științifice, spun că ar trebui să se facă mai multe studii înainte să se treacă la măsuri, reclamă costul foarte mare al decarbonizării, lipsa de alternative și, se, și, și dau uh, și un exemplu. Dacă dați click pe acest link pe care vi-l pun la dispoziție, veți ajunge la un exemplu în materie. În concluzie, uh, cunoștințele despre uh, modificările climatice și soluțiile pentru acestea sunt mai mult decât suficiente pentru a trece la acțiune urgent. Iar uh, acești climate confusers nu fac altceva decât să încetinească eforturile noastre. Ei sunt finanțați de lobby-ul petrolier. Am o propunere de altfel foarte simplă, în două diapozitive, dacă îmi permiteți. Având în vedere că planeta noastră trece printr-un puseu febril, dacă îmi permiteți să spunem, și având în vedere că medicul, uh, medicii planetari au diagnosticat foarte clar uh, că boala de care suferim este uh, dependența de combustibili fosili și pentru că eforturile agenților rutanți sunt plătite, finanțate de lobby-ul petrolului, având în vedere că aceste Uh, eforturi sunt uh, similare cu cele care uh, sunt zădănicite de lobiștii din industria tutunului și alți șarlatani. Mă gândesc dacă nu cumva ar veni și rândul ca Parlamentul European să-și asume responsabilitatea în această privință Uh, uh, contracarând uh, răspândirea de știri false în legătură cu modificările climatice um, proiecția noastră arată foarte clar că la sfârșitul acestui secol atât oamenii cât și ecosistemele vor suferi foarte mult. Nu putem evita încălzirea, dar putem să ne adaptăm la ea. Am publicat în uh, franceză, în neerlandeză, nu încă în engleză, dar uh, o să public uh, informații curând în legătură cu activitățile IPPC, IPCC în engleză. Iată și un al doilea site unde uh, diapozitivele mele vor fi disponibile cât se poate de uh, curând, în plus față de publicarea pe site-ul Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Thank you very much, Ms. Persele. I, I cannot... Mulțumim, domnule Fani Persele. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. Păcat că nu ați fost rugat să, să informați delegația americană înainte de Kyoto. Da, eu eram acolo. Eu măcar am informat delegația belgiană la Kyoto. Acum îl vom asculta pe domnul Carias care ne va face o prezentare de la GD Delphi, director general la Delphi. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Eu voi vorbi despre negaționismul schimbării climatice. Acesta este titlul uh, prezentării mele. Maybe some body will to. Um, you just inform. No, it's coming. Uh, which is about climate change denial and politics. E vorba de negarea schimbării climatice în politică, însă voi vorbi despre partidele politice și modul în care e negată schimbarea climatică. Deci încercăm să vedem cum un grup de partide politice din Europa um, se confruntă cu această problemă. De ce o facem? În primul rând vrem să creăm un corp empiric pentru a testa argumentul conform căruia negarea sau crearea de confuzie în legătură cu ceea ce ține schimbarea climatică poate fi corelat cu comportamentul la vot în Uniunea Europeană în ceea ce privește pachetele de climă, de energie. Ne-am uitat la comportamentul de vot la 21 de partide politice, 19 sunt reprezentate în, part- în Parlamentul European. Ne-am uitat la comportamentul lor de vot, uh, la aceste pachete și uh, vrem să ilustrăm faptul că există o retorică antischimbare climatică în rândul partidelor politice europene, dar uh, și pe întregul spectru politic am analizat partidele programelor, declarațiile reprezentanților acestora, comunicatele de presă și, ceea ce e mai important, ne-am uitat la modul în care au votat în Parlamentul European. Ce am aflat? Putem grupa, practic, negaționismul schimbării de clipă în două categorii diferite. Ne-am uitat la partide care pot fi caracterizate ca fiind partide care neagă existența schimbării climatice, uh, deci, practic, aceștia susțin că nu există o tendință de încălzire a climei, alții spun că nu omul este la originea acestei producții crescute de dioxid de carbon și alții spun că schimbarea climatică nu are un efect asupra economiei sau societății. Un alt grup care e mai precaut, deci printre aceste 21 de partide aici avem grupul cel mai mare de 11 partide aici, ei nu au foarte multe poziții. Nu se bizuie pe oamenii de știință, pe climatologi, au un comportament de vot uh, inconsecvent pe acest subiect și mai avem încă un, un grup care e afirmativ, care sprijină acțiuni în favoarea climei într-o oarecare măsură, însă la nivel național aceste partide au o abordare diferită. Și voi reveni pentru a vă spune în ce măsură negarea faptelor ce țin de schimbarea climatică uh, vine mână în mână cu o anumită înțelegere a modului în care funcționează societatea. Aș vrea să ilustrez cele trei tipologii identificate. Nu voi atribui aceste mm, citate nici unui partid politic uh, din Parlamentul European. Mi s-a gerut să o fac, însă nu. În primul rând, cei care neagă existența acestei tendințe de creștere a temperaturii. Unii spun că variațiunile de temperatură, așa cum a spus și dumneavoastră la început, uh, de peste un secol, nu pot fi explicate fie e vorba de radiație sau de fluctuația căldurii, practic nimeni nu a reușit să vorbească în mod convingător despre ce este vorba și nu are nimic de a face cu activitatea omului. Practic e o tendință tipică de a încadra lucrurile deci în acest tablou uh, ideologic. În al doilea rând, cei care neagă uh, origine antropogenă. Spun că nu există o legătură directă între nivelul crescut de dioxid de carbon în atmosferă și încălzirea globală și cei de al treilea grup sunt cei care neagă impactul. IPCC-ul și guvernele, asta spun ei, uh, vor să ne încetinească economia și să pună roate în bețe agriculturii. Acum, cei cu o abordare mai precaută. Aici există trei linii de argumentare. Unii pun în balanță faptele și uh, credințele sau faptele și uh, ideologia. Unii spun nu sunt climatolog, niciun politician nu e climatolog, însă își dă cu părerea despre asta. Eu cred că activitatea umană contribuie într-o anumită măsură la acest fenomen, însă eu nu pot măsura asta. Deci e ceva ce se spune de obicei. Dacă e să, com- să comparăm climatologia cu alte zone de politică, vedem aici că există un consens mare în legătură cu faptele științifice. 97% din articole revizite de IPCC ajung la concluzia asta, deci există un fel de consens. A doua tendință. Unii se referă la nesiguranța schimbărilor climatice de-a lungul timpului. Se spune că nu știm prea multe despre cum vor uh, afecta aceste schimbări uh, uh, clima. Multe organizații, organizații de societatea civilă, vorbesc despre efectele asupra societății, despre faptul că va fi un efect de tăvăluc cel al schimbării climatice. Acum, o a treia categorie, manipularea. Aici mulți spun că, mulți susțin că schimbarea climatică e o manipulare. Uh, din interese economice și financiare, așa numita teoria conspirației. Mulți din grupul ăsta nu au o părere clară în legătură cu politica de climă, nu au uh, o poziție logică. Pe de o parte spun că economia națională are de suferit din partea schimbării climatice, după aia spun că problema emisiilor e, globabil, e globală, ceea ce e drept, și că trebuie să reducem uh, această problemă, dar că dar cheltuit cât mai puțin bani, de fapt. Deci se încearcă versiunea cea mai economică de a aborda problema. Și a treia categorie, cei din tipologia afirmativă, care sunt pentru uh, pachetele de energie și climă, care votează pentru și pot fi descriși ca fiind progresivi, dar naționaliști. Deci aceștia vor în primul rând să vadă care este impactul asupra economiilor naționale atunci când e vorba de promovarea de energii regenerabile, să gândesc la îmbunătățirea competitivității economiei naționale în primul rând, deci la beneficiul propriei țări și propriului popor. Unii unele din aceste partide au o poziție foarte clară în legătură cu acordurile de la Paris, cu faptul că acestea au reprezentat un pas înainte în ceea ce privește planurile pentru viitorul de care suntem răspunzători. Deci avem aceste două perspective, pe de o parte cei cu o viziune naționalistă și cei cu una internațională. Ceea ce e internațional e că majoritatea dezbaterilor se referă la știința climatologiei. Deci cum anume Um, abordează scepticii uh, datele științifice și cum le transmit în politici. Ne-am uitat aici, am încercat să vedem cum sunt descrise impactele schimbării climatice și am văzut că de multe ori există o, un factor imparțial moral, am spune așa, ideologic, care uh, duce la prezentarea acestor riscuri de climă într-un anumit fel. Aici mă voi referi la patru argumente. Deci unii spun că din punct de vedere economic schimbarea climatică e nedreaptă din punct de vedere social, distruge mediul, biodiversitatea, peisajul și acesta este argumentul că politicile de climă strică um, competitivitatea, slăbesc economia locală, deoarece impun niște standarde de emisii mai stringente, uh, scade nivelul de trai, practic uh, toarce de bani companiile și uh, populația și se creează o, niște atrocități economice fără nemai, nemai văzute. Deci e o amenințare la uh, adresa creșterii economice. Deci acesta este argumentul numărul unu pentru ei, costurile. Deci niciodată nu vor face o analiză cost-beneficii în analiza lor. E clar că aceasta este una din principalele provocări ale secolului 21, însă ei nu vorbesc niciodată despre ce investiții trebuie făcute pentru a face această schimbare transformativă sugerată în acordul de la Paris. Acum, un al doilea argument. Unii spun că politicile de climă subminează um, justiția socială. Și asta duce la nedreptate, deoarece va crește prețul la energie cu efecte asupra familiilor mai sărace, ceea ce e adevărat. Um, Mai ales când ne uităm la măsuri izolate de politici climatice și care nu sunt încadrate într-un cadru mai general de reforme sociale. Trebuie să spune că sunt afectați mai ales cei uh, care sunt mai săraci, elita de râde și își uh, freacă mâinile în timp ce săracii suferă. Deci e un argument care e prezentat uh, uh, intenționat pentru a vorbi despre modul în care politicile de mediu afectează țesutul uh, social. Alții spun că politicile de climă, de asemenea, au un impact negativ asupra mediului național și a peisajelor culturale. De exemplu, se spune că eolienele afectează peisajul agricol, că distrug uh, patrimoniul nostru comun. Un al patrulea argument, unii, deci se spune că aceste măsuri și politici de climă sunt ineficiente și ilegitime din punct de vedere politic se spune că în țara noastră nu reprezintă decât o părticică de emisii, gândiți-vă la China, la India, care sunt emițătorii cei mai mari, deci de ce să investim noi pentru a ne reduce emisiile, dat fiind că suntem neînsemnați în general. Deci, practic, aici trebuie să îi convingem pe cei care emit mult să-și facă treaba. Deci să nu o facem noi. De asemenea, se susține că doar națiunile au legitimitatea și măsurile necesare și mijloace necesare pentru a acționa. Acum, care sunt riscurile politice ale acestor argumente? Trei lucruri trebuie să ținem minte. În primul rând, când am întrebat cum este abordată um, problema schimbării climatice și aceste riscuri de partidele politice, am văzut că multe partide înțeleg cum funcționează societatea și cum funcționează democrația liberală. Deci argumentul nostru este că de multe ori ai anumite poziții de partid care transmit idei uh, iliber, neliberare legătură cu organizarea țesutului social și ceea ce am văzut în alte domenii de politică, migrația sau reglementarea migrației. Acolo am văzut că există riscul de a introduce fake news în dezbateri și de a modifica astfel dezbaterea politică pentru a veni în întâmpinarea cererii publicului. Asta am văzut că s-a întâmplat. De exemplu, recent când Parlamentul European a publicat un sondaj în legătură cu următoarele alegeri europene și acolo se arăta că aproximativ 25% din eurodeputați ar putea să vină din partide care promovează argumente sceptice cu privire la schimbarea climatică. Deci de la conservatori, chiar uh, care sunt deja la putere în șapte din cele 28 de state membre. Vom avea reprezentare și în Comisia Europeană, practic de, din aceeași aripă, deci vedem cum traficul pe Twitter și pe alte mijloace sociale schimbă acum, practic, uh, uh, uh retorica care era antimigrație către Uh, cea care neagă sau creează confuzie în legătură cu schimbarea climatică. Acum, dacă să vedem programul la vot și programele partidelor, declarațiile partidelor respective care susțin că nu există schimbare climatică sau că omul nu influențează încălzirea globală, vedem că aceste partide înțeleg cum să face politica. Și ceea ce e esențial și foarte important pentru politicile de mediu, dacă e să le comparăm cu alte sectoare, e că aici ne bazăm pe știință. Asta e baza a ceea ce facem, deoarece trebuie luate niște decizii cu un impact pe termen lung, de zeci de, de ani. Și trebuie să facem asta într-un anumit grad de nesiguranță. În al doilea rând, dați fiind că există acest nivel de nesiguranță și dați fiind că atunci când vrei să te îndrepți către economie cu zero emisii, pentru sfârșitul uh, secolului. Deci e clar că lucrurile se vor transforma în mod radical și că asta creează un discurs public pe asta. Asta implică discurs, uh, um, discuții cu societatea civilă. Însă eu cred că parlamentele ar trebui să fie aceste foruri de discuție pe acest uh, subiect. Parlamentele naționale și Parlamentul European. Un al treilea argument. E nevoie de uh, implicarea cetățenilor, a societății civile. Și un al patrulea argument, e vorba de multilateralism, de structurile supranaționale. Deci nimic din ce putem face nu poate fi făcut unilateral, însă de asemenea pentru asta e nevoie de o presă liberă și de justiție independentă. Vă mulțumesc foarte mult! I thank, I thank you very much, very interesting. Uh, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. panelists. Uh, Vă atrag atenția că avem 15 minute acum pentru întrebări și răspunsuri. Cine dorește să ia cuvântul? Members first. Mrs. Ocken. Doamna Ocken. First and foremost, uh, thank you so much for your presentation. It's... Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Într-adevăr, e cam deprimant. Uh, când a apărut primul raport IPCC în 1990, eram în Parlamentul danez. Da, și se spunea practic totul la acel raport. Mi-am duc aminte, în octombrie, în anul ăla, am discutat în Parlamentul danez despre asta. Deci, practic, tot ce s-a spus atunci s-a adeverit. Eu am presentimentul că Bineînțeles, cei care au creat confuzie au uh, făcut asta pentru a păstra ordinea politică. E, e drept că s-a știut de la început ce se întâmpla. fratele meu a participat în delegația daneză la Kyoto, a fost acuzat de reprezentanții ai mediului de afaceri că ne va submina nivelul de trai. Și a fost uh, și chiar la Kyoto, unde vrea să facă, să țină o intervenție, au existat încercări de a-l opri. Aș vrea să vă întreb ce credeți despre ceea ce se întâmplă acum. Generația mea, copiii mei, nu au prea făcut nimic, doar că s-au speriat, dar eu mă gândesc acum la nepoții mei care, iată, au ajuns să iasă în stradă. Generația noastră n-a făcut nimic, nici copiii, dar uite, acum tinerii, iată că ies în stradă. Există voci care spun, duceți-vă și vedeți-vă de școală, mucoșilor, nu ieșiți voi pe stradă acum. Însă eu cred că nepoții mei sunt uh, bine educați uh, și știu ce fac. Însă toți oamenii de știință, toți care știu de fapt ce se întâmplă, cum îi pot sprijini pe acești tineri acum care ies în stradă și manifestează? Trebuie să avem un impact pentru ca noi politicienii să ne dăm seama că avem acum ocazia am știut-o, de fapt, de foarte mult timp că aveam această ocazie, dar tot timpul tot am spus, trebuie să fim realiști și așa mai departe. Limbajul bine cunoscut de 30 de ani de zile, nu? Deci ar fi foarte util dacă cei care se ocupă de acest subiect, oamenii de știință, i-ar putea ajuta pe acești tineri acum pentru a le consolida impactul pentru ca noi, politicienii, să punem lucrurile în mișcare da, se tot spune că ne presează timpul, da, de 30 de ani nu mai avem timp. Practic, acum, într-adevăr, nu mai avem timp. Mulțumesc. Mulțumim, Margaret. Doamna Valina are cuvântul acum. Muchas gracias, muchas gracias a los ponentes, a los... Vă mulțumesc foarte mult uh, și celor care ați intervenit astăzi aici. Când avem o dezbatere pe acest subiect, întotdeauna îmi pun niște întrebări. În 2017, știm cu toți, avem cifrele, 260 de activiști au fost asasinați pentru că luptau împotriva puterilor care au de câștigat de pe urma distrugerii naturii. Vorbim despre distru- distrugerea mediului înconjurător, însă niciodată nu menționăm industria de armament. Acum un an, Trump a vrut să pună în pericol, a întrerupt acordul nuclear cu Iranul, așa anul ăsta a făcut același lucru cu Rusia. În același timp, cerea să se investească 1,2 miliarde de dolari pentru a fabrica nouă, noi bombe uh, atomice pentru o lume mai sigură probabil cum crede el. Nu se vorbește nici despre războaiele din Siria, din Sudan, din Liban, din Libia, din uh, Afganistan, unde s-a distrus viața a aproape 500 de milioane de oameni. Nu se vorbește nici despre uh, distrugerea Palestinei și a locuințelor de acolo. Palestinianii sunt bombardați zilnic de israelieni, dar mai au și o catastrofă ecologică. Mii și mii de măslini care au fost dezrădăcinați. Uh, ferme distruse, deci practic acolo dacă te duci nu simți decât mirosul caselor dărâmate, a apelor uzate care practic nu sunt canalizate. Deci o infrastructură complet distrusă. Am văzut-o. Am văzut ce s-a întâmplat. Am văzut ce, ce au făcut americanii în Vietnam când au aruncat milioane și milioane de litri de agent oranj în pădurile din Vietnam și au distrus totul. Și acum avem, acum în Vietnam, 500.000 de, de copii care au fost afectați, care sunt nevăzători, care, sunt, uh, care au handicap și malformații. Războaiele, de asemenea, duc la mari deplasări de populații, se erozionează, erodează pământul, sunt uh, deșertificate zonele împădurite, este contaminată apa. În războiul din Irak, au, când au fost incendiate cele 730 de puțuri petroliere cuveite, vă aduceți aminte că au fost bombardate rafinăriile, niște incendii care au ars luni de zile. Gândiți-vă câte mii de tone de sulf, de dioxid de carbon, de mercur, cu ploile acide. Gândiți-vă cum a fost distrusă vegetația, fauna și cum au fost afectați oamenii de acolo. De asemenea, să nu uităm că avem 320.000 de tone de uraniu uh, sărăcit, folosit de SUA, care a ucis oameni și a dus la uh, malformați, la copii născuți uh, cu tot felul de probleme, dincolo de contaminarea pământurilor. Și să nu uităm de asemenea că anul acesta, anul trecut, am avut temperaturile cele mai înalte, deoarece au fost distruse pădurile și au scăzut apele. În Myanmar, armata folosește tehnic, tehnica distrugerii pământurilor împotriva populației Rohingya, deci ard totul, și culturi, și păduri, și sate. Deci cei care legiferează, legiuiesc în legătură cu aceste chestiuni ar trebui să țină cont despre de ce se întâmplă și să nu uităm că mișcarea ecologistă trebuie să se alăture mișcării pentru pace și să cerem să se includă uh, reducerea de cheltuieli militare. Niciun fabricant de bombe sau de alte arme nu va renunța de unul singur. Însă, din păcate, în niciunul din rapoartele noastre nu se menționează această problemă a armelor și a războaielor și asta e o cauză principală de distrugere a mediului înconjurător. Vă mulțumesc! Referitor la ultimele două intervenții, v-aș sugera să fiți mai succinți pentru ca și mai multe persoane să aibă timp să vorbească. Și al doilea rând, poate că ar fi bine să puneți și întrebări, nu să faceți doar declarații. Ar fi mai relevant, doar dat fiind că ne întâlnim cu acești doi experți. Domnul Gerbrand are cuvântul acum. Um, thank you, Madam Chair, and... Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc celor doi uh, profesori, domnul Van Ipserle și uh, domnul Carius, pentru claritatea argumentelor. Sunt aici, foarte aproape de dumneavoastră. Din păcate, recunosc multe din uh, argumentele pe care le-ați prezentat în PowerPoint-ul dumneavoastră. Uh, Întrebarea mea nu are de-a face cu analiza a ceea ce se întâmplă cu acest negaționism al climei, ci ce putem face împotriva lui. Am văzut în prezentarea dumneavoastră că și dumneavoastră încercați să găsiți un răspuns din greu. Negaționismul acesta îl văd ca un fel de coaliție, pe de o parte, între lobiștii care luptă pentru anumite interese, în special în ceea ce privește combustibilul fosil, și politicieni care profită de această muncă a lobiștilor pentru a avea susținere publică pentru poziția lor și deseori am chiar senzația că nici ei nu cred ce spun, dar există un câștig politic. Ceea ce mă surprinde este că chiar cei care se confruntă zilnic cu aceste probleme ale schimbării climatice, cum ar fi, de exemplu, fermierii, ei spun că nu cred asta, văd că se întâmplă, văd că au mai multe ploi, că există schimbări sezoniere și totuși nu fac legătura cu această schimbare climatică. De aceea, întrebarea mea este următoarea. Nu e vorba aici doar de politică sau de argumente raționale, e vorba de emoții, în primul rând, și poate și mai mult de psihologie e mult mai ușor pentru oameni să creadă că nu există așa ceva precum schimbarea climatică, decât să se confrunte cu această problemă de-a dreptul enormă. Întrebarea mea poate este cam generală, dar vreau să vă întreb cum credeți că putem lupta împotriva acestui negaționism, nu în mod rațional, ci mai emoțional, tocmai centrându-ne pe partea psihologică și nu doar uh, cu argumente și cu uh, dovezi pe care le cunoaștem și pe care le credem. Este o întrebare dificilă și generală, dar cred că este întrebarea cea mai pertinentă. Domnul Hausling, vă rog, și să folosiți mai puțin timp de vorbire, dacă se poate. Uh, Mulțumesc pentru prezentări. Uh, putem spune că de 30 de ani încoace știm ce se întâmplă și uh, uh, n-aș zice că timp de 30 de ani politicienii ar fi negat aceste chestiuni, dar le-au ignorat uh, cu bună știință. Și până la urmă, ignoranța asta premeditată este ca și un fel de negaționism. Totuși, am uh, speranțe. În weekendul trecut, uh, uh, în săptămânile trecute, milioane de tineri au ieșit în stradă, de tineri foarte tineri au ieșit în stradă și au zis ne vindeți viitorul, ne-ați trădat. Um, mă bucur că așadar locul, lucrurile par să se miște în sfârșit și cred că nu putem ignora aceste mișcări uh, populare recente. În același timp, există guverne în Europa care merg pe cu totul altă cale. Nu vorbim doar de Donald Trump, ci uh, există și alte guverne care aproape că oficial se pot înscrie la neacest negaționiști. Uh, uh, ieri s-au întâlnit Bolsonaro și Trump și au, au făcut o mare sărbătoare a negaționiștilor Uh, amenințând că se vor retrage din acordul global pentru uh, combaterea modificărilor climatice. La conferința de la Katowice, Europa, la nivel afirmativ, declarativ, uh, și-a asumat un rol de lider, dar în același timp, ceea ce am formulat noi ca și obiective, ce a formulat Comisia ca obiectiv de combaterea modificărilor climatice, nu este suficient. Deci, uh, uh, noi am spus că până în 2050 uh, vom, vom atinge anumite scopuri. Acum, nu cred că este realist să spunem astăzi că acele obiective pe care le-am propus, propus inițial mai pot fi atinse. Este din, și, și chiar și pentru noi politicieni europeni este din ce în ce mai dificil să spunem că mai avem speranță să atingem aceste obiective. Yeah. Doamna Aguera Garcia. În bună via. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, în mod special pentru intervențiile experților de astăzi, care ne-au vorbit despre teme bine cunoscute de noi, așa cum spuneau câțiva colegi de aici. Și o bună parte a societății le cunoaște, dar cu toate acestea nu se iau măsurile necesare și nu avem o adevărată abordare a problemei. Cred că suntem cu toții responsabili, în primul rând politicienii, care avem chiar mai multă responsabilitate decât cetățenii. Aș avea însă o întrebare mai precisă pentru dumneavoastră, pentru că orice persoană rațională își dă seama că avem date de mult timp, că trebuie să se ia măsuri urgente. Sunt lucruri bine cunoscute. Datele sunt evidente. Bineînțeles că există negaționiști, însă cred că asta mai degrabă din motive strategice, de economie, de ocupare și așa mai departe, sau din cauza presiunilor care se fac la nivelul anumitor industrii. Însă Nu știu dacă e vorba de o problemă psihologică, așa cum spunea domnul Herbrandi, dar mă întreb de ce societățile cele mai uh, progresiste, cu o educație ridicată, cu o formare mai bună, de ce sunt mai sensibile față de această probleme, iar uh, persoanele mai modeste, cei care suferă de foame, se pare că au dificultate în a lua măsuri, când de fapt propria lor uh, supraviețuire este pusă în pericol. E important că uh, tinerii în sfârșit s-au conștientizat și au început să atragă atenția celor care au responsabilitatea și care trebuie să ia decizii pentru că altfel nu va exista un viitor pentru ei. Însă nu știu dacă toți suntem dispuși să facem eforturi reale în propria noastră viață, să ne adaptăm la aceast, acest context. Și închei, doamnă președintă deci uh, tot ceea ce ne oferă calitate uh, în viața de zi cu zi, dacă suntem dispuși să renunțăm la anumite lucruri, la anumite standarde de viață ridicată pentru a lua acele decizii personale atât de necesare. Așa să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încercat să nu utilizez uh, ciocanelul. Domnule Brenner, vă rog. Da, aș vrea să uh, pun o întrebare din partea grupului socialist, că mi se pare că există o paralelă aici cu industria tutunului, care a luptat atâta timp împotriva dovezilor medicale și legătura cu cancerul. Nu știu dacă este o comparație bună de făcut și ce am avut de învățat de pe urma experienței uh, pe care am câștigat-o în urma uh, luptei acestea cu industria tutunului. Mulțumesc! Doamna Boylan. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aș avea niște întrebări foarte concrete. S-a vorbit aici despre cei care cred în schimbarea climatică și negaționiști și după aceea vom vedea ce se întâmplă cu forțe precum Exxon și strategia mânării, o strategie care funcționează uh, deci uh, Exxon uh, face campanii de negaționism uh, pentru uh, utilizarea combustibililor fosili și toate acestea permit extracția în continuare a combustibilului fosil. Deci o primă întrebare. Susțineți uh, revocarea um, lobiștilor pentru Exxon, care au făcut atâta negaționism, și în al doilea rând, dacă putem trece de la modelul actual al carbonului către un model de reglementare și pentru eliminare treptată a combustibililor fosili. Bineînțeles că este destul de complicat, dar avem nevoie de o abordare similară și pentru schimbarea climatică. Și acum o altă întrebare pentru domnul Van Ipserle. Uh, rețelele de socializare S-a vorbit aici și despre campaniile de vaccinare și comparația cu aceasta. Nu știu dacă puteți spune mai multe și ce credeți că poate face UE pentru a ține cont de acest aspect al rețelelor de socializare. Doriți ca aceste rețele să intre sub o reglementare mai strictă, de exemplu, sau nu? Mulțumesc! În ceea ce privește bejurile de acces, este o problemă destul de importantă. Doamna Evi, intervin și eu pentru a pune o întrebare. În ceea ce privește aceste încercări evidente pe care le face sectorul uh, industrial și lobby-ul petrolului, gazului și carbon și uh, cărbunelui, care, iată, au uh, încetinit foarte mult activitățile politice în ceea ce privește combaterea schimbării climatice. Mă gândesc uh, la uh, un sistem de schimburi de cote, deci pe piața financiară. Nu știu, asta poate că a fost păcatul original de care <laughs> suferim în continuare. Deci acest sistem de comerț cu emisii practic ne-a blocat pe această cale și ne-am dat seama că totuși era un drum greșit, o cale greșită. Da, protocolul de la Kyoto e de mult timp, de 30 de ani, însă ăsta a fost păcatul original și e clar că industria, lobby-ul au jucat un rol foarte important, au avut o pondere foarte importantă în definirea acestui instrument de schimb, de comerț cu emisii pentru a combate schimbarea climatică. Deci întrebarea mea e următoare. Chiar în cadrul IPCC, din care dumneavoastră sunteți, uh, ați fost membru, domnule Vanil Pester. Deci nu credeți că prezența acestor industrii, acestui lobby, nu uh, influențează rezultatele cercetărilor științifice. Deci cel mai important este să avem o știință cu adevărat uh, liberă și neinfluențată. Vă mulțumesc. Acum le dăm cuvântul experților noștri. Cam 3 minute fiecare. Începem cu domnul Ipersel. Well, that's a, that's a... Mulțumesc. Este o provocare enormă să fac asta mai puțin de 3 minute, dar voi încerca. Poate nu am să răspund la toate întrebările și comentariile care s-au făcut, pentru că trebuie să fiu foarte succint. Uh, pentru a răspunde la mai multe întrebări care s-au pus aici legate de speranța pe care o mai avem. IPCC-ul a fost foarte clar în ultimul raport, uh, raportul special pentru 1,5 grade. Din punct de vedere geofizic, nu este imposibil să rămânem sub această limită de 1,5 grade dacă ținem cont de tehnologiile disponibile, de politici, de schimbări comportamentale, care știm că ar putea reduce emisiile în măsura necesară. Deci cu toate acestea ar putea fi posibil pe hârtie, pe raportul IPCC, ar putea fi posibil să rămânem sub această încălzire de cu 1,5 grade Celsius. Însă ceea ce lipsește clar aici și eu spun că de multe ori se scrie în acest raport cu cerneală invizibilă, este voința politică pentru a implementa toate aceste măsuri care să permită uh, această reușită și cei care doresc să creeze confuzie, tocmai asta doresc să facă, să submineze această voință politică, pentru că, bineînțeles, dacă nu ești convins, fie că e o problemă de soluționat, o problemă chiar mare de soluționat, dar dacă nu ești convins, pe de altă parte, nici că soluțiile sunt la îndemână, atunci, sau că acestea chiar oferă oportunități pentru a rezolva și alte probleme între obiectivele de dezvoltare durabilă, de exemplu, atunci nu vei acționa suficient de rapid. Ce putem face? Însă, asta a fost o altă întrebare bună. Cred că îmbunătățirea transparenței pentru eforturile făcute mm, și eforturi de finanțare, de asemenea, ar fi foarte importante. Știm că peste 900 de milioane, deci aproape un miliard anual, sunt disponibile pentru aceste activități de confuzie în Statele Unite, pentru că există o lege a libertății informației care permite oamenilor de știință și jurnaliștilor să aibă acces la aceste date. Și uh, nu știu, poate domnul Supran ne poate spune mai multe, dar nu știu dacă un astfel de acces la informație în UE s-ar putea avea și aici ar fi ceva de făcut în acest sens. Există și regulile de finanțare a campaniei pentru factorii de decizie, deci transparența în legătură cu fluxul de bani care intră în anumite campanii din partea acestor lobby-uri și astfel de informații ar fi de asemenea utile. Rețelele de socializare. Nu este de competența mea să văd cum se pot gestiona, însă chiar azi dimineață am auzit la radio și cred că asta m-a inspirat, că reprezentantul Statelor Unite ieri sau în urma cu câteva zile ar fi trimis o scrisoare către marile companii GAFA ca să sublinieze responsabilitatea lor în ceea ce privește mișcările antivaccinare. Și asta se pare că a avut un efect imediat pe Google, pe YouTube și așa mai departe, unde s-a hotărât să se disocieze practic toate acele uh, campanii YouTube uh, antivaccin să uh, fie separate de uh, veniturile prin publicitate. Deci, iată, doar în urma unei scrisori transmise de reprezentantul Statelor Unite, un uh, reprezentant al Senatului sau al Congresului American, nu știu sigur. Deci, de ce să nu facem așa ceva și aici? Sau să avem mai multă reglementare pe această temă? Cred că se poate face într-adevăr o astfel de comparație, pentru că uh, Practic e vorba aici de uh, sănătatea uh, omului pe planetă. Și e foarte bine că s-a făcut aici paralela cu industria uh, tutunului. Probabil că domnul Supran va intra mai în detaliu pe aceste teme. Știu că nu am răspuns la toate uh, comentariile dumneavoastră, dar sper că măcar la cele mai importante să fie dată un răspuns. Mulțumesc, domnul Carius. Da, voi încerca și eu. În primul rând, mi s-a cerut să vorbesc despre analiză. Sunt multe recomandări în acest raport uh, pe care le puteți citi și aș aduce aici patru argumente. Colega daneză ne-a vorbit despre voință politică și mm, garanții. Cred că o greșeală pe care am făcut-o a fost să ne centrăm prea mult pe cei care creează confuzie sau negaționiști, uh, pentru că dacă ignori uh, problema climei, deci dacă nu acționezi din punct de vedere politic, acesta este practic argumentul că nu există politică în acest domeniu, pentru că altfel s-ar fi dovedit situația actuală în ultimile decenii. Și acesta este principalul argument pentru a afirma și are de-a face cu întrebarea legată de partea emoțională. Pentru că totul, practic, se încadrează într-un model arătând că afectează anumite părți ale economiei și ale societății și există și un argument al costului. Ce facem noi, practic, este să uh, ne implicăm într-o schimbare de transformare, că să schimbăm tot ceea ce facem pentru a produce, a consuma, a ne mișca, deci cum construim mediul nostru uh, construit în jurul nostru și avem nevoie de un discurs modern care să aibă legătură cu sănătatea, cu îmbunătățirea producției agricole, cu siguranța produselor, a produselor alimentare și așa mai departe și, la nivel general, cu calitatea vieții până la urmă. Iată, aici trebuie să revenim la argumentul costului, pentru că riscurile de climă în, în acest secol sunt uh, estimate la 283 de milioane de euro, mai mult decât uh, PIB-ul miliarde de euro, mai mult decât PIB-ul anumitor state membre. Deci cred că acesta ar putea fi un argument bun care să fie citat pentru cei care lucrează în sectorul agricol. Un al doilea argument. V-aș recomanda să schimbați comunicarea pe uh, climă pentru că este destul de abstractă, complexă, pentru foarte multe persoane e chiar greu de înțeles. Deci, din câte am constatat, în ultimii ani, poate, cu impactul din ce în ce mai crescut pe care l-au avut negaționiștii asupra politicii, uh, cred că ne gândim mai mult la felul în care comunicăm în legătură cu dovezile științifice și asta poate aduce foarte multe elemente. De exemplu, se poate afecta felul în care se concepe cercetarea, să fie mai transparentă, să elaborezi mai mult anumite întrebări pe care dorești să le analizezi din punct de vedere științific, decât uh, să implici uh, oamenii pentru a verifica a doua oară niște argumente și asta mă aduce la uh, lupta noastră pentru viitor este un fenomen important care creează și presiune, dar și speranță în același timp și cred că, din punctul de vedere al științei, ar trebui să informăm studenții, pentru că și acestea reprezintă o forță care, există forțe care încep să răspândească informații false și în rândul studenților, deci uh, ar trebui să avem o mișcare studenți pentru viitori, care să implice instituțiile și universitățile în acest sens. Un alt aspect esențial este mass media, pentru că trebuie să fim foarte conștienți de ce se întâmplă acolo, ce informații se uh, procesează la nivelul mass media în ceea ce privește IPCC-ul, dacă verificăm dacă ei acoperă ce se spune acolo, nu fac acest lucru, ci prezintă doar argumente ciudate, bizare sau tâmpite pe care le prezintă cineva și care nu sunt neapărat ceva științific, dar care prezintă uh, o altă poziție. Și cred că aici este important să intervenim. Un alt element foarte concret. Admir protestul studenților și sistemul educațional mă întreb dacă este dispus sau pregătit să uh, primească acest impact. Eu cred că nu. Ați văzut cum au reacționat uh, profesorii, programele educaționale sunt foarte stricte, se insistă ca studenții să se întoarcă la școală, că asta este datoria lor. Deci nu este o sursă de inspirație. Un al patrulea argument – pentru a reveni la armele de distrugere în masă, argumentul care s-a prezentat aici, industria armamentului. Există un alt argument aici, mai ales la Bruxelles, uh, diplomația climei. Gândiți-vă ce efecte pe termen lung ar putea avea riscurile uh, legate de climă, probleme de uh, fragilitate și destabilizare a anumitor țări. Știți, de exemplu, cu Siria, Originea uh, crizei de acolo a fost seceta de 5 ani consecutivă, uh, care a provocat o serie de efecte bulgare de zăpadă. Nu am timp să le explic, dar uh, doamna Mogherini, de exemplu, a venit la o conferință pe pace și securitate la la Bruxelles și a vorbit tocmai despre această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu pentru această intervenție și pentru că aici uh, uh, ne oprim cu contribuția Comisiei Envi la această audiere. Vreau să precizez, pentru că nu vreau să lăsăm impresia că nu s-a făcut nimic. Parlamentul a făcut foarte multe din punct de vedere al legislației pe diverse sectoare pentru a lupta împotriva schimbării climatice, suntem implicați în ceea ce privește diplomația climei, avem oameni care lucrează din greu la aceste teme și încercăm să uh, insuflețim și pe alții, să mișcăm lucrurile. Știm că și Comisia Europeană a făcut foarte multe, bineînțeles, poate nu e suficient, dar sunt convinsă că munca va continua și la următorul Parlament. Oricum, s-au făcut pași enormi și vreau să se recunoască aici, în fața tuturor, contribuția colegilor mei în uh, munca lor din ultimii ani. Și îi încurajez pe colegii de la, din următorul mandat să meargă mai departe. Vă mulțumesc încă o dată și am să dau cuvântul Comisiei de Petiții, colegului de acolo, care va continua audierea. With the panel. Mulțumesc. Uh, uh, vom continua cu acea a doua secțiune, dar înainte de asta Vreau să știu unde este petiționarul nostru. Este o doamnă undeva în spate, înțeleg, da? Bine ați venit, doamnă. Aveți cuvântul acum uh, timp de 5 minute pentru că a vă prezenta petiția. Mulțumesc. Acum aproape 3 ani când uh, a ajuns uh, în opinia publică știrea cu privire la campania de negaționistă a ExxonMobil, am depus o petiție care a întrunit sute de semnături. Am uh, solicitat uh, Parlamentului o responsabilizare în ce privește aceste minciuni. Și atunci, eh, mulțumită Parlamentului European, am eh, reușit să eh, arătăm că există o, un efect antropogen și datorat compostibililor fosili care care are impact asupra climei. Exxon a fost invitat să compară la audiere, dar a refuzat acest lucru. Exxon uh, Mobil uh, știe că timp de 50 de ani a contribuit la încălzirea globală prin activitățile sale și tocmai de aceea noi trebuie să luptăm împotriva uh, acțiunilor de genul Exxon Mobil, care contravine uh, aspirațiilor democratice al uh, sutelor de mii de oameni care, și mai ales tineri care cer în stradă să aibă un viitor uh, sigur este nevoie de un tratat internațional, de altfel susținut de Parlamentul European, pentru a uh, uh, nu permite unor mari operatori să uh, efectueze campanii negaționiste. Știm că lobby-ul ExxonMobil este prezent în Parlamentul European, există șase ecusoane emise pentru această companie de drept, azi n-au fost folosite prejudiciul creat în ultimii 9 ani este de mai multe milioane de euro. Și Exxon, cu toate că neagă acest lucru, totuși finanțează grupuri și organizații care participă în campania sa negaționistă. Ceva se, foarte grav se întâmplă aici și nu este corect. În 2014, 2015, 2016 și 2017, chiar și în 2018, fiecare an dintre aceștia a fost în mod succesiv cel mai fierbinte an din istoria înregistrărilor uh, climatice. În ciuda acestor fapte, Exxon neagă uh, impactul uh, industriei pe care o finanțează la, acest, la aceste modificări climatice tinerii care au ieșit în stradă nu cer nimic altceva decât uh, să avem legi care să păstreze climatul în anumite limite și să îl păstreze pentru viitor. Activitățile Exxon sunt dăunătoare climei și activitățile sale sunt uh, practic incompatibile cu orice legislație uh, rezonabilă în materie de schimbări climatice. Nu este posibil Eh, eh, nu trebuie să fie posibile nici uh, uh, demersurile altor companii în domeniul combustibilor fosili. Iată ce cerem. Mai întâi, ca un prim pas, uh, să fie refuzate ecusoanele de acces ale lobby-ului Exxon, pentru că activitățile Exxon încalcă condul de conduită prin informații, dezinformarea pe care o propagă. În același timp, nu trebuie să aibă acces la sediile Parlamentului și Comisiei iar a, contactul a, lobiștilor Exxon cu reprezentanții ai comisiei, respectiv de eurodeputați, trebuie să fie redus la minim. Este posibil ca prin, prin activitatea unor factori decizionali care țin cont de interesul public, ca aceste companii de gaze și petrol să nu mai primească privilegii și avantaje. Trebuie să uh, schimbăm uh, proporția uh, negativă pe care o au, ponderea negativă pe care o au lobbyurile petroliere în sfera politică. Trebuie ca aceste companii să fie blocate una câte una, fiecare pe rând. Și primul pas este să se retragă ecusanele de acces în Parlament. Thank you very much. And now I welcome our first panelist. Și acum uh, primul nostru vorbitor este domnul uh, Supran, uh, cercetător la Universitatea Harvard, care a analizat comunicările Exxon Mobil în perioada din 2009, 2009 până în 2014. Aveți cuvântul domnului Geoffrey Sopran. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați făcut această invitație pentru a vă vorbi despre ExxonMobil și această comunicare. Știți că sunt uh, anchetați uh, în Massachusetts, uh, există și procese în mai multe state americane. Și la această audiere deci, a apărut o întrebare comună. Oare comunicațiile făcute în legătură cu clima climatică de ExxonMobil și alte companii de combustibili fosili au uh, indus în eroare clienții, acționarii sau publicul? Asta e întrebarea zilei. Pentru a aborda lucrurile, haideți să contextualizăm cercetările mele pe o perioadă mai lungă de timp, din 1940 până în prezent. Totul începe în 1954, când industria americană, Institutul American pentru Protrel, și-a dat seama că deja crescuse dioxidul de carbon din cauza combustibilului fosil. În 1957 s-a confirmat asta și după ani, în 1959, șefii acestei asociații au uh, fost avertizați în personal de Edward Tele, de omul de știință, despre efectul de seră și despre ridicarea nivelului mării și despre încălzirea globală. E important. Acum 60 de ani, industria petrolului știa că avea niște produse potențial periculoase și au știut din ce în ce mai multe. În anii 60 și 70 au cerut să se facă mai multe rapoarte. Unul spune că se va uh, încălzi uh, temperatura până în 2000, că va crește nivelul mării. Exxon la, a început să primească informații directe de la mediul de știință Oamenii de știință au avertizat faptul că din cauza dioxidului de carbon se modifică clima și că până în 2050 temperatura poate crește cu până la 3 grade. Deci, iată, EXO a început să aibă o echipă de oameni de știință pentru a evalua uh, impactul schimbării climatice. Printre aceștia și coleg Gary, care a acceptat că e posibil să crească temperatura cu 3 grade. Deci, spre sfârșitul anilor 70 uh, se știa că există schimbare climatică. Problema nu era dacă vom avea o problemă, ci cât de repede uh, și cât de gravă va fi problema. Nimeni nu spunea că nu va fi o problemă. Asta a spus fostul om de știință Garvey de la ExxonMobil într-un interviu. A fost un moment de răscruce pentru industria petrolului. Exxon era atunci la o răscruce, ce face? Face ce va face ce spune știința sau va ataca asta? Trebuie citite documentele din 2015 pentru a vă face și dumneavoastră, pentru a putea face o idee proprie. Când citim aceste documente și ne analizăm științific, vedem că aceasta este prima analiză între omologi făcută de ExxonMobil în comunicările sale am început să căutăm toate documentele. Le-am categorisit în patru categorii. Uh, note informative interne din 77 până 95, documente revizuite între omologi și articole nerevizuite între omologi. A patra categorie, așa numitele uh, articole uh, publicitare, practic plătite de companie pentru a apărea în presă, cum ar fi New York Times. Deci fiecare document uh, practic a fost stabilit în funcție de natura sa. Deci, iată, am stabilit o linie temporală. Haideți să începem cu notele interne. Fiecare linie reprezintă un document. Deci cine cu albastru se recunoaște, celelalte cu negru reprezintă îndoielile și cu roșu, mă scuzați. Deci vedeți cum în anii 80 Exxon era de acord cu ce spuneau oamenii de știință, însă după aia și-au schimbat abordarea. În 1979, un studiu intern al Exxon spune că o concentrare crescută de dioxid de carbon va cauza încălzirea suprafeței Pământului cu niște efecte ale mediului îngrozitoare înainte de 2050. În 82 și 84, aceste grafice arată care sunt estimările Exxon în ceea ce privește încălzirea globală, aceleași estimări ca și cele ale comunității științifice. Aici vedem uh, documentele care nu au fost publicate, revizuite între um, omologi, cele care au fost uh, revizuite între omologi, sunt practic pe aceeași linie cu a comunității științifice. De exemplu, principalul climatolog a publicat, a fost printre cei care au uh, făcut un studiu în legătură cu uh, schimbarea climatică, un, un studiu bine cunoscut. În ultimul rând, în ceea ce privește articolele uh, sponsorizate din presă. Uite, de exemplu, ce se spunea în anii uh, 1997. Haideți să recunoaștem, știința schimbării climatice e prea nesigură. Ce, oamenii de știință nu pot previzui cât și cum va crește temperatura. Un alt astfel de articol sponsorizat în presă, în 2000, unde se spune știința neclară. E clar că există atât de multe variabilități naturale, greu uh, de cunoscut, de aceea oamenii de știință nu pot prevede exact ce se va întâmpla. Deci aici noi am prin fiecare document. Cu albastru e recunoașterea fenomenului și dubiile sunt în roșu. Deci vedeți că a existat o tendință în creștere la un moment dat. Deci cu cât uh, au început să aibă mai multe comunicări pe această temă, comunicările respective au fost menite să uh, răspândească îndoieli. Acum, întrebarea, au indus în eroare aceste comunicări? Da. Au, dus în, au indus în eroare publicul neștiințific și au făcut-o în trei feluri. În primul rând, prin discrepanțe directe între studiile lor științifice și articolele uh, sponsorizate din media. Deci vedem aici că în 80% din aceste articole se stabilește că există îndoieli. În timp ce în articole științifice raportul era exact pe dos. Documentele interne, bineînțeles, erau complet confidențiale și nu am putut avea acces la toate acestea. Exxon Mobil și Consiliul de Administrație au publicat foarte multe articole sponsorizate în presă, cu milioane de uh, cititori și uh, e clar că asta a afectat modul în care oamenii percep uh, situația. În al doilea rând, au avut o campanie de, public, de prezentare a informațiilor care nu era în conformitate cu ce se spunea în lumea științifică. De exemplu, au publicat un articol în legătură cu temperatura în Marea Sargaselor, cu niște informații foarte înșelătoare. În 1998 au spus că um, uh, concluzia IPCC-ului cu privire la cauza antropogenă a crizei climatice nu fusese uh, revizuită interpares. Deci, a treia cale de uh, înșelare au uh, finanțat campanii de răspândire a acestor informații. Un colaborator Exxon în anii 80, Martin Hoffert, spunea, deși știa, scriam toate aceste studii uh, compania sprijinea pe cei care negau uh, schimbarea climatică cu milioane și milioane de dolari. Exxon Mobil în 2006 deci uh, a făcut atâtea, a sărit atât de mult calul încât The Royal Society din Marea Britanie a tras semnalul de alarmă. Dar ei nu s-au oprit. Exxon Mobil uh, acum are patru modalități de a nega schimbarea climatică. În 2000, președintele a vorbit despre o petiție cică semnată de oameni de știință care să spună că nu există dovezi convingătoare. Printre semnatari uh, au și personaje din Star Wars. De asemenea, au spus că mulți oameni de știință nu știu exact ce să creadă. De asemenea, uh, finanțează oameni de știință precum Willy Sun, care este este printre cei care neagă acest fenomen. A primit o finanțare enormă, dacă vă uitați aici, pentru a mm, răspândi această noțiune, spunând, de exemplu, că prea multă gheață nu e bună pentru urși polari de, și alte lucruri de acest fel. Au folosit de asemenea și organizații terțe a oferit, uitați-vă aici, aproape un miliard de dolari pentru PR și firme de publicitate. Exxon a făcut parte și din Coaliția Globală a Climei, care le-a spus uh, jurnaliștilor că încă nu e bineînțeles uh, rolul uh, gazelor cu efect de sper în schimbarea climatică. Au reușit să o facă. Casa Albă le-a, <laughs> le-a spus că parțial președintele Bush a respins acordul la Kyoto uh, datorită intervenției Exxon. Deci, în continuare, au finanțat politicieni care neagă schimbarea climatică, cum ar fi senatorul James Inhofe, care spunea că încălzirea globală e uh, minciuna cea mai sfruntată uh, pe care uh, unii le spun americanilor și a venit și cu bulgăre de gheață la un moment dat în Senat ca să arate cât de mare era minciuna respectivă. Uh, de asemenea, au uh, vorbit de asemenea, au uh, în 1979, mă scuzați, într-o notă internă, vorbesc despre faptul că va, se va modifica calota polară și că asta va schimba clima. După aceea spuneam, așa cum se schimbă și uh, previziunile locale, părerile în legătură cu schimbarea climatică pot fi de la serioase la uh, niște flacuri în 1982 spuneau de riscurile care există legate de gazele cu efect de seră și spuneau că trebuie redusă combustia de combustibil fosil. Chiar au și cuantificat aici cât dioxid de carbon trebuie redus pentru a nu ajunge la, temper- la creșterea temperaturii cu 3%. Da, dovezile arată că au uh, indus în eroare. Au indus în eroare în legătură cu riscurile uh, afectelor, um, activelor toxice. Au făcut-o de-a lungul timpului. Au avut deci aceste abordări în paralel. Campania de PR și cercetările cu privire la climă. Deci, pe de o parte, oamenii de știință asociați cu Exxon au făcut studiile lor, deci și-au menținut uh, posibilitatea de a lua niște decizii de afaceri informate. Să în același timp au făcut o mare campanie de PR. În 1980 au avut un plan de comunicare cu privire la gaze de efect seră și la dioxid de carbon și în 1998 uh, în 88 planul era clar să uh, extindem știința și să uh, punem accentul pe nesiguranța care există. Și spunea că vom obține victoria când cetățenii de rând și media vor recunoaște faptul că există nesiguranțe în legătură cu știința climatologică. Exxon, Standard Company, Chevron, API, companii de tutun uh, au uh, fost implicați în aceste campanii. Industria cărbunelui și a utilităților a avut o strategie și mai uh, fățișă. N-au vorbit deloc de faptele reale, doar au dezinformat. Acum, să nu uităm, Big Oil e noua mare industrie a tutunului. Practic, au aceleași strategii, aceeași, returi, aceeași retorică. Negaționismul lor vine, practic, din manualul companiilor de tutun. Copy-paste. Eu nu v-am arătat decât vârful icebergului. E vorba aici de uh, o singură părticică, deci care funcționează în acest uh, angrenaj de companii care finanțează politicieni, care finanțează de asemenea negaționiști, oameni de știință negaționiști. E vorba de 4556 de indivizi și 164 de organizații în această mașinărie mondială care dezinformează și neagă existența acestui fenomen. Și nu e ceva limitat la SUA, a ajuns și în țările europene. Să vă dau un exemplu al acestei rețele în europene. Un raport din 2010 al unui universitar spaniol care spunea că fiecare job verde în Spania distruge 2,2 slujbe obișnuite. Deci iată niște știri false stabilite foarte clar. Negaționism în acțiune. Exxon, API și Fundația Koch, uh, deci au uh, finanțat raportul respectiv. International Policy Network din Marea Britanie a finanțat Centrul pentru Noua Europa, care a s a finanțat transportul respectiv. ExxonMobil și Koch au finanțat rețeaua Atlas, care a finanțat Institutul Juan de Mariana, de unde uh, vine venea autorul spaniol respectiv. Care e impactul? Am văzut că Exxon a creat un ecosistem de influență asupra publicului și politicienilor. Au crescut uh, nivelul de informații negaționiste, au polarizat uh, opinia publică americană Într-un studiu uh, se arată că au ajuns să fie uh, un obstacol în fața politicilor americane și nu e o întâmplare că Trump s-a retras din acordurile de la Paris. În Europa poate că influența nu este atât de vădită, însă există. În Marea Britanie, negaționismul și uh, scepticismul au ajuns să creeze practic o ceață de uh, neîncredere față de comunitatea științifică. Deci e o ideologie care uh, e clar în profitul uh, anumitor miliardari pentru a finanța acest negaționism. Asta duce la neîncredere în știință, în media, în guverne. E un cerc vicios care tot continuă. E normal că s-au descoperit legături uh, stânci între aceste mișcări și Tea Party în SUA sau uh, UKIP, de exemplu, în Marea Britanie sau campania Brexit. Rezultatele noastre nu sunt izolate. Mulți experți care au studiat uh, industria acestor interese, care au studiat sute și mii de documente, au văzut că asociațiile Uh, acestor companii, cum ar fi ExxonMobil, au făcut aceste campanii de dezinformare. Deci sunt niște informații care nu au fost niciodată dezmințite de ExxonMobil. În paralel, există dovezi covârșitoare că multe dintre aceste companii au știut, de fapt, că există schimbare climatică de 60 de ani. Puse la oaltă, probele ne arată un singur lucru. Companiile acestea și asociațiile lor, inclusiv ExxonMobil, au promovat uh, în mod conștient dezinformarea pentru a pune roațe în, bete, bețe în roate, mă scuzați, politicienilor care voiau să stabilească politici pentru combaterea schimbării climatice. Și în mare măsură au și reușit, din păcate. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much indeed. And now I welcome Mr. Uh, Georgi Stefanov. He's a... Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Stefanov din partea Worldwide Fund, responsabil pentru schimbare climatică și economie verde. dau cuvântul, vă rog, 10 sau 12 minute maxim. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, dragi invitați. Foarte pe scurt, cine sunt eu? Locuiesc uh, la Sofia, în Bulgaria, cu doi copii și cu soția mea, care s-a ocupat în ultimii 20 de ani de uh, activități pentru mediu. Sunt uh, de asemenea profesor uh, part-time la Universitatea New Bulgaria, am fondat Coaliția de Acțiune pentru Climă în Bulgaria și voi vorbi astăzi și sunt apicultor. Astăzi voi vorbi despre uh, felul în care utilizăm tehnici de comunicare, voi vorbi despre elemente principale, clarificări și concluzii care au legătură cu uh, Uh, cele spuse de colegii mei mai devreme. Părerile sunt împărțite în ceea ce privește schimbarea climatică, nu neapărat din cauza informațiilor disponibile, ci din cauza faptului că acestea sunt incorrect analizate și prezentate publicului. Comunicarea de multe ori uh, nu ține cont de dovezi și e clar că aceasta nu este o activitate ușor de făcut. Voi începe cu prezentarea de adevăratele și cu o întrebare foarte simplă. De ce nu sunt filme bune despre schimbare climatică cu un happy end? Și răspunsul la această întrebare simplă ne arată practic ce se află în spatele negaționismului. Uh, campaniile și comunicarea uh, în legătură cu un fenomen care este complex, într-un limbaj simplu, este extrem de complicată și există mai multe provocări. Cu cât avem uh, uh, un negaționism voit, cu atât este mai greu, pentru că principalele elemente legate de schimbarea climatică se pierd în această comunicare, în negaționism, în intenția de a crea confuzie și altfel, astfel nu mai știm despre ce e vorba până la urmă. De ce se fac uh, campanii și acestea sunt cruciale pentru a pune capăt negaționismului? În primul rând, e vorba de o activitate direcțională care dorește să atingă un anumit obiectiv. Nu e vorba neapărat de educație, de advocacy, lobbying sau o activitate de comunicare periferică, ci e nevoie de atragerea publicului larg. De asemenea, trebuie să ducă la o schimbare semnificativă în beneficiul public pentru a merge dincolo de business as usual. Și Uh, negaționiștii încearcă să um, facă imposibil să existe un astfel de canal de comunicare care să ducă la o schimbare și să ducă la schimbarea sistemului până la urmă. În al doilea rând, campaniile sunt cruciale pentru că uh, aceasta este o formă de politică publică pentru a transforma valorile și a le pune în acțiune, și este esențial să existe atunci când uh, piața uh, comercială și politica formală nu reușesc să ajungă la acțiune. Pentru că de multe ori se uh, confruntă cu obstacole adevărate și uh, sunt în concurență directă cu politica formală, pentru că aceștia pun practic sub semnul întrebării valorile formale puterea nu se ocupă de astfel de campanii pentru că nu are nevoie, oricum este la putere, deci nu are nevoie să obțină mai mult. Campaniile pentru a face față negaționismului doresc să creeze o schimbare și nu sunt același lucru cu campaniile de publicitate, de strângere de fonduri sau campanii de tip PR. E vorba de campanii strategice, țintite, pentru a influența un public indivizii pentru a uh, întoarce această tendință a negaționismului în ceea ce privește schimbarea climatică. Iată care sunt principiile principale, ale, uh, principale uh, strategii ale unei astfel de campanii. În primul rând, multidimensionalitatea, comunicarea pe toate dimensiunile cu înțelegere umană, angajamentul față de agențiile competente, pentru că oamenii simt că există o lacună între ceea ce se întâmplă și ce ar trebui să se facă. Trebuie să se identifice o problemă, să se rezolve o problemă, pentru că aceasta este esențială pentru comunicare. Cum se reușește o schimbare atunci când e vorba de negaționism într-o campanie? În primul rând, printr-o conversație deschisă cu societatea care să ofere motivația de a acționa și mijloacele necesare motivația exprimă faptul că societatea știe că ceva trebuie făcut urgent și se cere ajutor de genul doar cu dumneavoastră putem face ceva, doar în felul acesta imposibilul devine posibil. Deci o invitație pentru a se alătura eforturilor făcute. Mijloacele de acțiune înseamnă implicarea unei agenții și oferirea instrumentelor și mecanismelor necesare. În felul acesta, oamenii simt că, într-adevăr, își pot aduce contribuția, că fără ei nu se poate. Și ă, nu e suficient să fii expert pentru a înțelege schimbarea climatică ă, pe care ă, o atacă negaționiștii. Trebuie să înțelegem cum funcționează motivația, cum trebuie prezentate argumentele pentru a face față nevoilor. De ce este atât de importantă comunicarea? Practic, răspunsul îl vedeți în această poză. Pentru că nu dorim ca viitorul copiilor noștri să fie în mâinile lor, ale negaționiștilor. Știm că comunicarea este uh, un proces în două sensuri. Se poate ajunge deseori la o înțelegere greșită sau la confuzie, așa cum s-a văzut în prezentările anterioare. Însă ecuația comunicării se află practic în ceea ce auzi, uh, tonul vocii, claritatea vocii, expresivitatea verbală. Acestea dau 40% din mesaj. Iar ceea ce vezi sau simți, de exemplu expresia facială, grooming, felul în care ești îmbrăcat, postura, contactul vizual, uh, body language, toate acestea oferă rest 50% din mesaj. Și restul, 10% din mesaj, este transmis de vorbe. Deci, o comunicare eficientă ne ajută să schimbăm perspectiva asupra schimbării climatice. Și asta ne încurajează să folosim tot felul de alte elemente care nu sunt utilizate în afară de comunicarea verbală însă există și bariere pentru o comunicare eficientă, pe care nu trebuie să le neglijăm. De multe ori, barierele pot fi limitele, limite de timp, ca astăzi, sau de limbaj, o adevărată problemă pentru mine, zgomotul pe care îl fac alții atunci când noi vorbim, sau faptul că se pun prea multe întrebări, sau acestea nu sunt clare, lipsa de interes și așa mai departe. Aceasta este însă o poveste pe care am văzut-o în ultimele două-trei decenii, problema negaționismului, care este ca un adevărat balaur cu care încercăm să luptăm. Însă trebuie să fim convinși și dispuși să ne schimbăm și atunci vom câștiga. Negaționismul de astăzi are legătură și cu ce se întâmplă dacă temperaturile vor crește mai mult de 1,5 grade Celsius. În urmă cu 20-30 de ani, principala întrebare era dacă într-adevăr schimbarea climatică este antropogenă, dar astăzi negaționiștii încearcă să convingă pe oameni că ă, indiferent cu câte grade va crește temperatura, totul va fi foarte bine pentru noi. Dar acest lucru nu este adevărat și putem vedea foarte bine aici care este diferența între o creștere cu 1,5 grade sau 2 grade. Să vedem doar două exemple evenimente meteorologice extreme. Puteți vedea diferența între cele două scenarii. În primul scenariu, 1,5 grade Celsius, 10% uh, din uh, populația globală va fi afectată. În al doilea caz, o treime din populație. Înainte de a încheia, aș vrea să menționez foarte pe scurt care sunt uh, principiile, cele 15 principii ale unei comunicări eficiente. În primul rând, să încep cu ceea ce știi, nu cu ceea ce nu știi. Important din punctul nostru de vedere. Să fii clar în legătură cu consensul uh, științific treci de la uh, nesiguranță la risc pentru că acesta este limbajul utilizat de asigurări, sănătate, sectorul um, siguranței și așa mai departe. De multe ori, politicienii, liderii mediului de afaceri sau militarii vorbesc despre riscuri și cred că ar fi mai bine să vorbim despre nesiguranță. Să clarifici care este tipul de riscuri despre care vorbești, are legătură cu punctul precedent. În al cincilea rând, să faci legătura cu ce contează pentru cei care te ascultă, să-ți comunici de asemenea argumentele prin imagini și povești, pentru că mulți oameni înțeleg mai bine imaginile și uh, poveștile, nu listele cu numere, probabilități uh, sau grafice tehnice. Și trebuie să găsești modalitatea de a traduce acest limbaj uh, tehnic, uh, rapoarte științifice, uh, în ceva care să creeze un anumit nivel de angajament. De asemenea, elementele pozitive ale nesiguranței. E important să ai o conversație deschisă și nu uh, să te contrazici, să povestești ce se întâmplă, pentru că oamenii înțeleg mai bine prin anedote sau povești, nu prin grafice sau date statistice. Deci e nevoie de un discurs narrativ atunci când dorești să prezinți datele științifice ca interesante. O bună comunicare și o centrare pe soluții. Aceasta de multe ori este sursă de optimism atunci când te centrezi pe soluții, transmiți un mesaj pozitiv, optimist și atunci oamenii sunt mai interesați. Trebuie să fii un uh, comunicator încrez- care să ai încredere în tine, să fii la înălțimea așteptărilor. Toate acestea uh, îi fac pe ceilalți să pună mai multe întrebări, deci trebuie să gestionezi așteptările celorlalți, să faci legătura cu elemente concrete din viața de zi cu zi, să ca oamenii să-și dea seama că nesiguranța există în viața de zi cu zi, nu doar în știință. Să vorbești despre lumea reală, nu despre chestiuni abstracte, să folosești un limbaj foarte clar, cu exemple concrete. În felul acesta uh, oamenii te pot înțelege mai ușor. Să reamintești uh, de fiecare dată. Dacă vrei să schimbi uh, obiceiurile, nu-i de ajuns să le reamintești o singură dată, trebuie să le reamintești mereu dacă dorești într-adevăr să se producă schimbarea. Și care sunt principalele patru motive uh, pentru care negaționiștii își schimbă părerea? În primul rând, află mai multe despre știință, de asemenea riscul daunelor de mediu, Uh, probleme meteorologice și lipsa de credibilitate a negaționiștilor. Acest ultim punct este de dreptul esențial. Un alt rol important al NGO-urilor, știți care este sloganul nostru, trebuie să gândim la nivel global și să acționăm la nivel local, deci uh, trebuie să vorbim pe înțelesul tuturor și acesta este un exemplu al unui raport pe care îl publicăm din partea World Wide Fund. Trebuie să fim uh, de încredere, vizibili și uh, pe înțelesul oamenilor. Toate acestea ne ajută să luptăm împotriva negaționismului. După ce președintele Trump uh, a devenit președinte în Statele Unite, e important să menții coalițiile, alianțele. Deocamdată coaliția din Statele Unite are peste 3500 de semnatari din peste 50 de state și reprezintă peste 155 de milioane de americani. Când e vorba de ceva important, trebuie să propui întotdeauna ceva mai mare decât uh, uh, sectorul energiei pentru a oferi argumente suficiente pentru a lupta împotriva schimbării climatice. Iată un alt exemplu al rețelei pe care am uh, lansat-o în urmă cu două luni, campania pentru natură și oameni, și care încearcă să implice lumea întreagă. În general, vorbim despre viitorul tinerilor, nu-i subestimăm și este important ca negaționiștii uh, care vor încerca să ne pună capăt să putem lupta și împotriva lor. Pe de altă parte, E important să fim împreună cu prietenii, cu fanii noștri. Uneori uh, aceasta poate veni și din partea unor parteneriate neașteptate care pot ajuta. Și pentru că negaționismul va deveni în curând o parte doar a istoriei pe, de care nimeni nu vrea să-și aducă aminte, e important să ne trezim și să înțelegem că a sosit timp, momentul să facem față schimbării climatice. Și așa cum spunea Einstein în urmă cu ceva timp, e nevoie de o nouă modalitate de a gândi lucrurile ca să rezolvi problemele create de vechile mentalități. Deci să nu uităm că soluțiile se află în jurul nostru, trebuie doar să vedem ce face natura pentru a le rezolva. Și să nu uităm că uh, oamenii s-au implicat, uh, dar n-au găsit încă aceste soluții care există în jurul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție! Dear friends, we have now a very limited time. Dragi prieteni, de, din păcate ne-a rămas foarte puțin timp pentru dialog. S-au înscris colegii Rebecca, Vaz, uh, Gardini și încă un uh, coleg. Toată lumea, fiecare are două minute. Domnule Rebecca. First of all, to, to, to start with, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu uh, faptele uh, și anume că domnul Sopran uh, uh, atacă în studiul pe care îl prezintă o companie care are 40.000 de angajați în Europa. Și aș vrea să mă întorc acum la unul din paneliștii noștri, domnul Carius, care a spus că susținerea acordului de la Paris este o acțiune salutară. Uh, deci uh, încercăm atunci să ucidem o companie care uh, de 50 de ani este prezent aici și care, investit 10, care a investit miliarde în Uniunea Europeană și susține acordul? Sunteți, sunteți criticată chiar de a, acel om de știință care a livrat bazele pentru, și datele pentru studiul dumneavoastră. Eh, domnule Supran, eh, eh, studiul dumneavoastră este revizuit între, între egal, între omologi? Ați publicat astfel de studii? Știți că înainte ca Exxon și Mobil să se fi fuzionat în, 19, 1990, ele au fost două companii distincte și majoritatea documentelor pe care citați nu este dinaintea acestei perioade? Eh, Exxon eh, în România eh, are campanii de, de explorare foarte importantă, angajează mulți români și este unul din, din oamenii care dezvoltă această regiune. Da? Și apoi Comisia a considerat că nu este competentă în ceea ce privește chestiunea adusă în discuție de petiționar doamna Scott Cato. Vă mulțumim pentru prezentările interesante. Suntem cu toții conștienți uh, de cum funcționează lobby-ul în acest parlament. Am auzit tocmai acum cum funcționează acest lobby industrial. Uh, uh, și chiar dacă industriile sunt destructive, cum este industria petrolieră, chiar dacă aceste industrii afectează viitorul copiilor noștri, sunt, știm că acest lobby este puternic. Trăim într-o era în care foarte mulți oameni încearcă să uh, distorsioneze nu numai adevărul, dar uh, care afectează prin acțiunile lor și democrația. Într-o democrație, de obicei, uh, există o opinie împărtășită asupra ceea ce este adevărat și ce nu. Ei bine, acum acest adevăr este afectat trebuie să clarificăm cine sunt lorbiștii cu care ne întâlnim și trebuie să răspundem pentru deciziile pe care le luăm în urma întâlnirii cu acești lobiști. Trebuie să arătăm foarte clar de unde Eh, ne, eh, ne procurăm informațiile. Eh, dar și lobbyiștii ei trebuie responsabilizați. Nu este acceptabil că ExxonMobil nu a trimis pe nimeni să se întâlnească cu noi, nici măcar un lobbyist. Și părerea mea este că dacă deja Uh, răspândi, se răspândesc minciuni, nu trebuie să acceptăm prezența și uh, diseminarea informațiilor în Parlamentul European de către niște mincinoși. Nu trebuie să acceptăm aceste minciuni și neadevărul uh, din, uh, în Parlamentul European. Uh, conform regulii 116 din regulamentul intern, uh, lobbyiștilor li se poate interzice accesul atunci când, când prin activitatea lor subminează activitatea Parlamentului. Eu cred că în termen, temeiul acestui articol din regulament trebuie să retragem accesul eh, lobiștilor exxon eh, și eh, vă rog toți aceia care sunteți pentru un viitor fără Exxon, vă rog să semnați această petiție și scrisoarea care v-a fost pusă la dispoziție. Doamna Gardini. Abastant mulțumesc. Eu vă întreb dacă știți că vă aflați la Bruxelles în inima instituțiilor europene, unde suntem liberi, lideri în ceea ce privește combaterea schimbării climatice. Poate vă credeți la Washington și la, Pechi, la Beijing. Dacă ne sugerați să facem ceva mai mult și mai bine, suntem gata să acceptăm, dar suntem atât de lideri față de ceilalți încât ne găsim uh, izolați față de restul lumii. Ce putem face mai mult? Dar poate n-ar fi mai bine să ne concentrăm pe altceva, să le cerem chinezilor și americanilor să facă ceea ce facem noi deja, deoarece nouă ne e greu să facem mai mult. Acum, referitor la petiția. Pauza Cea care a prezentat a spus că nu e o petiție împotriva ExxonMobil, ci împotriva tuturor companiilor petroliere. Ca și cum să fii companie petrolieră înseamnă să fii în afara legii. Noi acum reglementăm tranziția, însă deocamdată Asta face parte din mixul energetic. Dacă nu ajungem ca în Venezuela, se întrerupe lumina și moare lumea în spitale. Uh, nu mai avem frigidere, murim cu toții, asta e, murim uh, otrăviți, nu? Din cauza toxifeților americane. Parcă am înnebunit, mai copii. E drept că există companii petroliere care finanțează. Însă Rockefeller, care finanțează așa de multe ONG-uri bune, a făcut bani din petrol, nu? încă are acțiuni în companiile petroliere. Eu nu cred că Rockefeller a devenit între timp mai, mai ca Tereza de la Călcuta. Haideți, domnule, să deschidem uh, clar, să punem cărțile pe masă, să vedem care sunt interesele tuturor. Au făcut bani din petrolul murdar, acum au văzut că banii vin din partea electrică, deci haideți să ucidem petrolul și să facem bani din energia electrică. Ei, nu ne-am născut ieri, nu ne puteți trage chiar așa pe sfoară. Deci eu văd aici că există un desechilibru. Și s-a văzut. Profesoara Noinedorf a contestat uh, rezultatele profesorului Supran. Ea a creat metodologia, însă a spus că dumnealui a aplicat-o greșit. Mi-ar fi plăcut să văd o confruntare între cei doi și să văd uh, de partea cui e dreptatea. Însă cu toții suntem de acord, da, există schimbare climatică, trebuie să o combatem, însă totuși vă aflați în locul unde pentru noi schimbarea climatică uh, e o problemă pe care o combatem mai mult decât orice. Eu cred că ați greșit uh, locația geografică. Mult succes! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. ExxonMobil a refuzat uh, să compară și să, uh, în această audiere și să uh, răspundă acuzațiilor, tocmai pe motiv că pentru, pentru acuzații similare se află în cursul unui proces în Statele Unite. Și cine cunoaște sistemul de justiție din Statele Unite știe că trebuie să aibă foarte multe dovezi să determine un, un un procuror american să aducă în instanță o mare companie petrolieră americană. Și mai interesant mi se pare că deputații eh, acestui parlament eh, îl acuză și îl tăresc în eroi pe petentul care a eh, depus această petiție. Dacă, dacă acuzați acest petent, atunci acuzați în același timp zeci de mii de oameni care ies în stradă pentru o climă, politică în materie climatică mai rezonabilă. Hai să vedem ce uh, s-a întâmplat uh, în ultima uh, vreme. ExxonMobil, în scrisoarea care a adresat-o Comisiei, spune că sprijină conferința de la Paris și deciziile sale. Care, cât, câți din dolarii americani pe care a câștigat această companie au fost investiți în combaterea modificărilor climatice? Cum contribuie Exxon prin această scrisoare și prin activitățile sale la un viitor mai durabil pentru copiii noștri? Ei, ei într-o manieră de ipocrizie ne spun că ei susțin uh, uh, combaterea modificărilor climatice. Mi se pare o nerușinare. One minute. Un minut. Last. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que nós estamos aqui, de facto, no centro. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în mijlocul Parlamentului European. Suntem într-o într-un context instituțional în care uh, adoptăm pachete pentru energie curată, pentru uh, combaterea modificărilor climatice până în 2030, unde vorbim despre decarbonizarea economiei, suntem lideri în ce privește mobilitatea inteligentă și uh, Totuși, trebuie să reacționăm. Nu putem rămâne pasivi când ni se spune că trebuie să luptăm în continuare, să dăm exemplu Chinei și Statelor Unite. Da? Haideți să nu uităm că, până la urmă, este vorba de viitorul planetei noastre. Recent am fost la București unde a avut loc o conferință a Uniunii Europene și a liderilor din statele ACP. Și am uh, constatat că uh, sunt foarte multe, tot mai multe uh, catastrofe din, în diferite zone ale lumii, dar nu reacționăm. Please. short. Și acum puteți reacționa, stimați invitați, timp de două minute. Um, so the, the, I'm sorry if I can't address everything. Um, the... Pare rău că nu voi putea să răspunde. Domnul care ne acuză că suntem activiști uh, poate are dreptate. Suntem activiști în ce privește uh, dezvăluirea anumitor aspecte legate de uh, modificările climatice. Dezvăluim, într-adevăr, ca, în calitate de activiști, adevărul în ce privește operațiunile industriei petroliere. Clima în schimbare ne solicită acest lucru. Suntem însă și Uh, oameni de știință. Uh, constatările noastre nu sunt opinii, sunt concluzii bazate pe evidențe care au fost revizuite de omologi uh, independenți și neafiliați. Una din concluziile raportului finanțat de ExxonMobil, de pildă, este exact sursa de expertiză părtinitoare care uh, a fost reflectată și în studiul nostru. Uh, noi uh, solicităm unor omologi independenți revizuirea articolelor noastre. Exxon niciodată nu a făcut acest lucru. Și evident că Exxon și experții săi știu că nu nu ar putea să vă demonstreze pe viu într-o audiere uh, aici prezenți uh, poziția lor și argumentele lor. Sigur că uh, nici dumneavoastră nu aveți o familiarizare 100% cu metodele noastre de cercetare. Dar toate aceste lucruri nu contează, pentru că Exxon nu are nevoie să câștige această dezbatere, ci doar trebuie să trezească impresia că am avut o dezbatere uh, pertinentă aici uh, Articolul pe care vi l-am prezentat a fost uh, revizuit între omologi și a fost publicate acele revizuiri în reviste de specialitate de mare notorietate. Exxon Mobil a comandat un studiu pe care vi l-a transmis dumneavoastră și l-a publicat doar pe internet. Cu toții știm ce înseamnă termenul eufemistic greenwashing, uh, ecologizarea uh, de fațadă a, uh, practicată de aceste companii. Vă atrag atenția că acest greenwashing provine nu numai din Occident, ci și din, spre Est, spre Rusia, de pildă. Deci, mă rog, este foarte dificil să răspund la toate întrebările și comentariile pe care le-am primit. Cred că trăim într-o uniune politică aici în Europa în care trebuie să uh, contracarăm și să oprim, dacă este posibil, aceste uh, curente este neapărat necesar ca această audiere să nu fie ultima, ultimul eveniment în uh, cursul preocupărilor dumneavoastră, ci să fie doar începutul unei uh, Eh, dezbateri pe fond care până la urmă chiar să genereze un viitor mai bun pentru copiii noștri. Mulțumesc! Mulțumim eh, tuturor pentru participarea la acest dialog foarte interesant și foarte bun. Mulțumesc mai ales conferențiarilor noștri invitați. Eh, cu, cu siguranță că vom continua, probabil, cel mai probabil doar după uh, alegerile europarlamentare membrilor Comisiei PETI vă le spun că continuăm la ora 14 într-o altă sală, nu în această sală. Tuturor poftă bună!